trimis imediat Comitetului pentru Libertăți Civile, Comisiei pentru Libertăți Civile și astfel Comisia va putea să examineze acordul acesta săptămâna viitoare. Noi intenționăm să